partea grupului ECR am primit uh, solicitări de modificări uh, uh, și de, nomină, nomi, de numiri mă scuzați, în delegații. Acestea vor fi prevăzute în procesul verbal al um, plenului și dacă nu există niciun fel de observații, aceste numiri vor fi considerate adoptate.